Dear colleagues, please. Dragi colegi, vă rog să vă ocupați locurile. Trebuie să începem. Să începem uh, ședința constituentă. Please take your seats. Vă rog să vă ocupați locurile. I would like to start. Aș dori să începem. Vă rog să vă ocupați locurile și cei din spate. Ok. So, thank you. Vă mulțumesc. Aș dori să vă urez tuturor bun venit la ședința noastră din această dupămasă, mai ales uh, colegilor noi din uh, Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne. Eu voi conduce ședința până când alegem președintele. Declar ședința deschisă. Vă rog să vă ocupați locurile. Aș dori să vă aduc aminte că scopul ședinței noastre de astăzi este să constituim biroul comisiei, să alegem președintele și până la patru vicepreședinți, conform regulei 204 din regulile de procedură. Mai întâi vom alege președintele. Dragi colegi, vă rog, trebuie să avansăm pentru că urmează altă comisie peste o jumătate de oră. Vă rog să vă ocupați locurile. Deci vom alege mai întâi președintele și apoi vicepreședinții. Conform uh, regulii 200 din regulile de procedură, aș dori să anunț că următorii locțitori vor lua parte la vot. În locul uh, membrilor titulari. Din PPE, domnul Carlos Coelho va vota în locul domnului Becker, domnul Chucky, în locul doamnei Holmeier și domnul Barrio Teresa în locul domnului Ortefeu, doamna Morano în locul doamnei Macovei, doamna Thun, în locul doamnei Matera, doamna Wotzenberg, în, în locul doamnei Mațula, Mețola, mă scuzați, doamna Mussolini în locul doamnei Holmeier s-a schimbat din nou. For the SND, Mr. Kirko la, de la Socialiști și Democrați, domnul Kirkos în locul doamnei Vaion, doamna Piri în locul doamnei Frașicova Benova, doamna Schlein în locul domnului Lopez Aguilar, de la Conservatori și Reformiști, domnul Tomviț în locul domnului Kirkop, domnul Iurec în locul domnului Tomașeschi, de la ALDE, domnul Roșfort în locul doamnei Risbeck, doamna Noctondoa în locul domnului lui Michel și din nou de la conservatori și reformiști domnul Carson în locul domnului sau doamnei Domski, și doamna Linelli în locul doamnei Anderson și încă o schimbare domnul Leners în locul domnului Șogor. A trebuit să anunț toate aceste nume, acești uh, membrii supleanți pot vota în locul titularilor. Quorumul um, este întrunit, peste 50 de membri sunt prezenți și deci avem quorumul necesar pentru ca votul să fie valabil la LIBE. Deci din 60 de membri, 50 uh, trebuie să fie prezenți pentru ca atinge quorumul și mai avem încă o schimbare în locul doamnei Kienga va vota, va fi, va vota uh, doamna Revop Delon. Acum, um, aș dori să cer uh, să, să, vă, um, să numim candidații Candidații pot fi numiți din partea grupurilor politice sau de cel puțin 5% din membrii comisiei, adică 3 membri. Candidatul trebuie să fie un membru titular al comisiei și trebuie să-și fi completat declarația intereselor financiare. Vă rog să facem acum nominalizarea candidaților. Vă rog, doamnă Zipel. Aș dori să propun în numele grupului socialiștilor și democraților pe colegul nostru Claude Moraes pentru funcția de președinte al acestei comisii. Mulțumesc! Deci colegul nostru Claude Moraes de la Socialiști și Democrați a fost propus. Mai dorește să propună cineva un candidat? Nu? Atunci îl întreb pe candidatul propus dacă este de acord să fie candidat la această funcție? Accept, spune domnul Claude Moraes. Mulțumesc, Claude. Candidatul respectă condițiile privind declarația intereselor financiare și este membru titular al acestei comisii și având în vedere că avem un singur candidat, vă propun să trecem la alegerea lui prin aclamare. Doresc să vă întreb sunteți de, de acord să votăm prin aclamare și nu doriți vot secret? Mulțumesc. Atunci, haideți să uh, îl alegem pe domnul Moraes prin aclamare. Congratulations! Felicitări, domnule Moraes. Candidatul a fost ales și îl rog acum pe noul președinte să-și ocupe locul la prezidiu. Vă mulțumesc, dragi colegi! first of all, thank you. Mai întâi, îți mulțumesc, Kinga, mulțumesc, dragi colegi, pentru privilegiul imens de a fi ales președinte al Comisiei Libe. Înainte de a trece la alegerea vicepreședinților, fără a trăgăna prea mult lucrurile pentru că îmi cer scuze, uh, sunt foarte emoționat și mă bucur că membrii mi-au făcut onoarea să fie prezenți astăzi. Știți că acesta este una dintre comisiile cele mai importante din mandat, um, pentru că aici discutăm despre valorile Parlamentului European, ale Uniunii Europene și membrii care au fost uh, prezenți și în mandatul trecut uh, au abordat acte legislative foarte importante. Bineînțeles, economia e importantă, dar valorile noastre pentru că suntem un, și un parlament al valorilor, sunt la fel de importante și acestea sunt abordate aici, la Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne. E vorba de imigrație, uh, legislația antiteroristă, um, sunt uh, tot felul de acte legislative foarte importante. De aceea este un privilegiu, o onoare enormă pentru mine uh, faptul că am fost ales președinte al Comisiei Libe și vă mulțumesc tuturor. Doresc acum să trecem la alegerea vicepreședinților. Mai întâi, conform regulii 204 din regulamentul de procedură, doresc să anunț că următorii supleanți iau parte la vot. Is it the same? It's, the, it's exactly the same. Lista este aceeași ca și la votul precedent. Doresc să clarific faptul că grupurile politice trebuie să-l informeze pe președinte în legătură cu orice schimbare înainte de a avea loc votul. Trecem acum la alegerea vicepreședinților. Forumul este atins pentru că peste 15 membri sunt prezenți un sfert din membrii comisiei sunt prezenți și acum vă rog să faceți propunerile de candidați pentru postul de prim vicepreședinte, mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte. PP-ul o propune pe doamna Kinga Gal pentru postul de vicepreședinte, primă vicepreședinte a Comisiei Libe. Deci, pentru postul de prim vicepreședinte a fost propusă doamna Kinga Gal. Acum vă rog candidatul pentru postul de al doilea vicepreședinte. Doamna Zipel, în numele Socialiștilor și Democraților, propun ca, um, ca colega noastră, Ileana Iotova, să fie candidat la postul de al doilea vicepreședinte. Acum, pentru al treilea vicepreședinte, doamna Sargentini, vă rog, Berzi, îl uh, propun pe Ian Filip Albrecht ca al treilea vicepreședinte și al patrulea vicepreședinte. Vă rog, numele PP-ului o propunem pe doamna Barbara Crutrițca pentru postul de al patrulea vicepreședinte. Bun, avem și candidatul pentru al patrulea vicepreședinte. Îl întreb acum pe candidat dacă sunt de acord să fie numiți pentru aceste posturi. Sunteți de acord cu toții? Domnule Albrecht, domnule Iotova, sunteți cu toții de acord? Cu toții ați completat declarația intereselor financiare? Acum îmi cer scuze, spune domnul președinte, și aici trebuie să acționăm în mod democratic înainte de a vă lua locurile la prezidiu. Uh, cer în mod democratic să sau să votăm sau să vă alegem prin aclamare. Sunteți de acord să votăm prin aclamare? Deci votăm vicepreședinții prin aclamare. Could I ask, could ask the vice chairs to please take their places? Îi rog pe vicepreședinți să-și ocupe locurile la prezidiu. Okay, colleagues, um, okay, a warm welcome to our... Bine ați venit cu toții aici la prezidiu. Dragi colegi, am două aspecte de procedură acum de menționat. Mai întâi, confirmarea calendarului ședințelor Comisiei Libe pentru restul anului Uh, lista de date a fost transmisă. Aveți obiecții la această propunere de calendar? Nu. Atunci considerăm. Iată, prima obiecție din uh, acest mandat, doamnă Sargentini. Da, sunt mândră. Uh, nu, domnule președinte, nu este o obiecție. Doresc să spun doar că avem două ședințe joia după masă de la 15 la 18.30, una pe 4 septembrie și una pe 6 noiembrie. Știm cu toții că aceste ședințe de joia după masă nu au prea mult succes. Uh, vă întreb dacă credeți cu adevărat că aceste ședințe vor uh, avea loc. Yeah. Okay, Judith, thank you for... Mulțumesc, Judith, pentru că mă ajuți în această ședință inaugurală. Sunt date propuse de conferința președinților și numai conferința președinților poate să suspende aceste ședințe, poate să le anuleze, dar am auzit uh, obiecția ta și la ședința coordonatorilor de joi vom discuta despre aceste date. Mai aveți alte comentarii în legătură cu calendarul ședinților, având în vedere că sunteți noi uh, Um, în această comisie. Doresc să vă spun că coordonatorii vor discuta din nou uh, despre datele propuse și vom reveni după ce veți, veți familiariza cu acestea. Apoi, în al doilea rând, dragi colegi, așa cum a hotărât conferința președinților, Comisia Libe va organiza o audiere a uh, comisarilor, comisarului propus uh, pentru justiție în locul doamnei Reding Audierea candidatului va avea loc uh, luni pe 14 iulie la Strasburg la ora 19 și vor participa comisiile LIBE, Jurii și FAM. Ședința coordonatorilor pentru a pregăti această audiere va avea loc uh, pe 10 iulie, joi, Dragi colegi, având în vedere că doamna Reding trebuie înlocuită acum, înainte de numirea noi comisii, uh, trebuie să urmăm procedura pentru a înlocui pe doamna Reding. Aveți obiecții? Următoarea ședință a acestei comisii va avea loc pe 14 iulie. Aveți ceva de menționat la diverse? Vicepreședinții au ceva de spus? Având în vedere că am fost emoționat mm, de faptul că am fost ales președinte, îmi cer scuze și doresc să spun celor care mă cunosc deja, că le mulțumesc pentru încredere și celor noi, vă propun că voi trata în mod echitabil toate grupurile politice. Avem dosare imense în, în codecizie în această comisie după adoptarea tratatului de la Lisabona, va fi nevoie de multă răbdare și de muncă și de bunăvoință din partea membrilor comisiei. Vom face greșeli, dar eu voi încerca să fiu uh, cât se poate de echitabil. Vă, propun, uh, vă, vă promit asta pentru următorii 2 ani și jumătate sau 5 dacă mă realegeți. Vă mulțumesc pentru încredere și uh, va fi o plăcere să lucrez cu dumneavoastră, cu toții.